Dear colleagues, it is time to start to vote. Dragi colegi, e timpul să începem votarea. Now we can uh... Haideți să trecem la punctul numărul 9 de pe ordinea de zi Este vorba de votare electronică privitoare la decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016. Dacă sunteți gata și aveți cartele de vot, declar votul deschis. You have not voting card? Okay. Two? Okay. Everybody has voted? No? Sorry. A votat toată lumea? Nu, se pare că nu. I'm waiting. Ok? How, how does, how does he vote? Alde it is without vote, but in favor? Ok? Eh, nu toată lumea are cartea de vot, în fine, cine nu ridică mâna, dar iată, se pare că avem unanimitate. Ba nu, nu chiar. Avem și trei abțineri, dar oricum se adoptă. Okay, we can go to the second uh, vote. The vote is open. Vot, uh, trecem și la cel de-al doilea vot. Votul s-a deschis. Vorba de Consiliu. Everybody have voted? A votat toată lumea? Si, se adoptă. The next item in our agenda. Următorul punct de pe ordinea de zi. Deci am, am încheiat sesiunea de voturi și trecem în punctul 10, raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a deciziei privitoare la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și abrogarea deciziei uh, anterioare. Aici uh, vom uh, da mai întâi ascultare comisiei și dăm cuvântul directorului de la comisie, de la DG Sante, domnul Joe Riley. Aveți cuvântul Însă, mai întâi uh, invit pe toți cei care doresc să iasă din sală să o facă uh, rapid ca domnul Ryan să poată să ne explice poziția comisiei. Noi suntem gata să îl ascultăm, vă rog. Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, aș dori să vă prezint acest raport. E un raport care e prevăzut la articolul 19 al deciziei care spune că încă din noiembrie de anul trecut președintele întrerupe. Dragi colegi, vă rog. Așadar, e un prim raport dintr-o serie care trebuie să apară la fiecare trei ani. E vorba de trecerea în revista pune în aplicare deciziei. Uh, ca prezentare va spune că decizia respectivă 1082 per 2013 înlocuiește o legislație anterioară uh, care a fost introdusă doar pentru uh, boli transmisibile după cazul SAS și modificarea acestui text din 2013 ar însemna că se extinde uh, acoperirea sistemului la toate amenințările la adresa sănătății, nu doar boli transmisibile, de exemplu, uh, amenințări la adresa mediului, amenințări provenite din bioterorism, deci uh, sfera de aplicare se extinde. Și prima realizare a noii legislații este faptul că mm, Comisia pentru Securitatea Sănătății capăt un caracter formal, deși funcționează în mod informal din 2001. A fost înființată de către Consiliu și acest uh, text de lege pe care discutăm astăzi, 1082 uh, din 2013, formalizează acest, uh, această comisie care permite statelor membre să se coordoneze cu Comisia Europeană ca reacție la amenințările transfrontaliere la adresa sănătății. Acum, uh, alt element nou și interesant în această legislație, care apare pe pagina 4 a raportului, se referă la pregătirea pentru amenințări transfrontaliere la adresa sănătății. Aici este o uh, extindere a ceea ce oricum făceam dinainte, iar legislația uh, a extins aceste măsuri, deci statele membre sunt obligate să fie gata și să și raporteze comisiei în mod constant în legătură cu modul în care se pregătesc uh, și cum uh, pun în aplicare uh, legislația de sănătate internațională și cum cooperează sectorul sănătății cu alte sectoare și cum gestionează lucrurile zi de zi. Deci ăsta ar fi al doilea element interesant deci, în primul rând, acest nou statut pentru mm, Comisia de uh, Securitatea Sănătății, apoi uh, starea de pregătire, am uh, avut o prim, un prim sondaj în statele membre să vedem cum și-au crescut uh, capacitatea de pregătire și face obiectul raportului pe care îl discutăm acum cu uh, această Comisie pentru Securitatea Sănătății. Au fost identificate o, o, niște Uh, puncte slabe și acum împreună cu statele membre vedem cum putem rectifica uh, și cum putem elimina problemele care au apărut, de exemplu, prin exerciții uh, cu evaluări de țară și programul de sănătate. Este o serie întreagă de inițiative care vor va apărea pe baza evaluării diferitelor epidemii pentru a ajuta statele membre să-și consolideze uh, capacitatea de pregătire. Acum, uh, contramăsuri uh, comune de, cu caracter medical permit statelor membre ca împreună să cumpere medicamente și contramăsuri împotriva acestor maladii. Pentru moment avem 14 state membre care au semnat deja pe 20 iunie 2014 acest acord. Avem în plus 9 state membre care au uh, semnat ulterior. Deci uh, acest acord uh, comun de achiziție se mișcă rapid. La Consiliul Informal care va avea loc pe data de 18 aprilie 2016, Germania va semna de asemenea acordul. Sperăm ca și Germania să semneze acordul, asta însemnând că uh, un număr însemnat de state membre vor fi semnat acest acord de a achiziționa uh, contramăsuri de ordin medical. Încă nu avem reacție din partea Bulgariei și avem reacție negativă din partea Poloniei. Acestea sunt singurele două state care nu uh, au aderat acest exercițiu comun de achiziție. Cel puțin până acum, în ce privește supravegherea epidemiologică, asta este alt, un alt element al legislației uh, la care se referă colectarea de date privitoare la supravegherea de maladiilor și date privitoare la epidemii. Lucrăm îndeaproape cu Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Maladiilor. Până acum avem 47 de maladii uh, la care se referă acest sistem și când uh, există o epidemie în Uniunea Europeană, statele membre sunt obligate să notifice sistemului comunitar atât alertele în ce privește apariția imediată, plus statistici anuale în ce privește aceste 47 de maladii, oricând ar apărea ele pe un, uh, teritoriul Uniunii. Apoi avem un sistem de alertă rapidă și reacție, un sistem electronic care permite statelor membre să partajeze informațiile în legătură cu apariția unor maladii și e utilizat zilnic, a spune, acest sistem în uh, Uh, iată, raportul pe pagina 8 puteți vedea că avem 168 de mesaje, un total de 168 de mesaje care au dus la un total de 354 de comentarii. Deci vedeți că e un sistem care funcționează zi de zi și e utilizat pentru schimbul de informații în legătură cu apariția de maladie. De exemplu, astăzi am avut o notificare uh, privitoare la uh, apariția unui caz de febră la asta în din statele membre. Sigur, cu virusul Zika avem un uh, număr însemnat de mesaje care circulă uh, în sistem și pe pagina 8 a raportului puteți vedea exact uh, care stat membru comunică și referitor la ce maladii. Acum, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Maladilor face acum parte din procedura de management a riscului pentru că li s-a cerut să facă rapoarte de valoare de risc care să constituie temeiul pentru coordonarea măsurilor de către statele membre și puteți vedea în raport, uh, de asemenea, că am avut 28 de valori de risc pe perioada uh, aceasta din partea Centrului European în cauză, cu un total de aproximativ 50 uh, de reuniuni audio pentru a și fi supuse discuției aceste valori de risc. Acum Comisia conform legislației, poate declara o situație de urgență în sănătatea publică, ceea ce nu s-a întâmplat pe perioada raportului, deoarece au făcut asta organizațiile de sănătate în locul nostru, de exemplu uh, poliomielită, Ebola, iar acum Zika. Organizația Mondială a Sănătății a declarat o situație de urgență uh, medicală Asta se prevede în articolul 12, dar nu a trebuit noi să recurgem la această soluție, dar în general, domnule președinte și domnilor și domnilor, spune că raportul face o prezentare foarte bună a modului în care s-a pus în aplicare decizia de la adoptare să până acum și după cum vedeți, uh, situația este în continuă evoluție, zi de zi avem uh, o maladie care apare, trebuie evaluat riscul, trebuie luate măsuri, deci uh, e doar un fel de fotografie a unui moment. De atunci situația a evoluat. Însă asta este ceea ce vă oferim acum și vă mulțumim pentru atenție. Match. Uh, I give immediately the... Mulțumim și dau cuvântul hmm, fostului raportor pentru eh, amenințări transfrontaliere la adresa sănătății, domnul Parniu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, după cum tocmai ați spus, de adevăr, am fost raportor privitor la decizia care se referea la amenințările grave la adresa sănătății și cu caracter transfrontalier în fosta legislatură și, întâi de toate, doresc să mulțumesc domnului director general de la DigiSante, John Ryan, care tocmai a luat cuvântul. Îi mulțumesc pentru prezentare uh, foarte interesantă privitoare la prima aplicare acestui text și nu doar că am colaborat foarte bine în pregătirea acestui text, și mulțumim domnului John Ryan pentru că m-a asociat în continuare reuniunilor de securitate care sunt organizate astăzi, a, a, în continuare demonstrând astfel că dincolo de primul bilanț îmi permite, în calitate parlamentar european, să pot vedea că ce adoptasem noi aici a avut și o urmare cu fapte foarte uh, și, uh, concrete și această decizie a intrat în vigoare pe 6 noiembrie 2013, deci uh, a consolidat securitatea sanitară și protecția europenilor împotriva maladiilor transmisibile și acestor amenințări transfrontaliere. După cum am spus, mecanismul înființat pe această decizie a fost testat foarte rapid uh, de epidemia Ebola, care a afectat puternic Africa de vest. Uh, apoi, să ne amintim că între martie 2014 și ianuarie 2016, 28.636 de persoane au uh, fost afectate în Africa de acest virus și 11.315 persoane au și decedat de pe urma sa. Bun. Nu voi reveni astăzi asupra reacției care ne-a părut tardive, tardivă a comunității internaționale și Organizația Mondială a Sănătății. Bine, nu vorbesc de Uniunea Europeană aici, însă ne-am dat seama că deja în comisia noastră cu cazul Ebola am văzut că dispozitivele europene uh, legată de plan aplicarea aplicare acestei decizii să, ca imediat să avem măsuri de protecție pe teritoriul european. Dar trebuie de asemenea să tragem învățăminte de pe urma tuturor crizelor sanitare. De exemplu, acum ne confruntăm cu virusul Zika. În acest caz, statele membre nu trebuie să se limiteze doar la un schimb de informații, cum a fost în cazul Ebola, ci cred că trebuie să facă tot ce pot pentru a-și coordona eficient reacția și iată și aici, decizia noastră uh, constituie într-adevăr o valoare adăugată și în uh, încheiere în raportul noastră invitați că, indicați că informațiile furnizate de statele membre pe site-ul internet EU Survey au uh, uh, evidențiat uh, disparități uh, mari la nivel național în ce privește reacția organismelor de sănătate. Deci, dacă ne puteți indica ce măsuri ați luat ca să eliminați aceste lacune existente între statele membre și vreau să vă și mulțumesc și să vă felicit uh, pentru munca proactivă din, pe care a dus-o din 2013 până acum în achiziția comună de vaccine și de medicamente dar și procedura comună de achiziție a echipamentelor de protecție de sănătate. Când vedem ce s-a întâmplat în decembrie 2009 cu pandemia gripei, acolo într-adevăr am asistat la situații în care statele membre nu s-au coordonat, au achiziționat uh, izolat uh, vaccinul și apoi uh, acestea până la urmă au rămas neutilizate, ceea ce a dus la cheltuiele fără sens. Și acum avem într-adevăr un dispozitiv uh, comun cu această centrală de achiziții și cred că e important să spunem asta, că e și datorită a ceea ce am făcut noi, Uniunea Europeană. Thank you very much, madame. Mulțumim foarte mult, doamna Grostet. Si beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru informațiile furnizate, care sunt foarte importante. Având în vedere evoluția acestor epidemii, am avut Ebola, acum e Zika, oricând poate să apară vreo altă epidemie. Deci este important să se știe care sunt lacunele sau, hai să zicem mai frumos, slăbiciunile din sistem și să facem eforturile care se impun. Aș vrea să reamintesc că nu trebuie să uităm uh, acea rezistență la antibiotice, pentru că asta nu vizează numai amenințările transfrontaliere, bineînțeles, dar este important să facem o legătură aici și cu rezistența la antimicrobiene, antibiotici, așadar. Eu sunt destul de mulțumită atunci când aud că, în sfârșit, este nevoie să se facă achiziții în comun și că e un sistem care merge. Pentru că, din ce am auzit eu în trecut, aveam senzația că nu prea merge sistemul. Aveam senzația că această platformă de achiziții pentru vaccin nu prea a fost folosită de statele membre, nu de toate, și de fapt aceste achiziții publice erau uh, sau vizau mai mult echipamentele specific pentru pacienții afectați de patologii infecțioase. Deci, iată, cred că acum ne îndreptăm pe calea cea bună. 14 state membre s-au angajat deja în acest sens, dar e vorba numai de jumătate dintre statele noastre membre. Dacă vrem să mergem mai repede, aș dori să știu care ar fi acele mijloace care pot fi uh, puse uh, în mișcare, astfel încât statele membre să, care încă nu au făcut-o să participe la acest efort. Vă mulțumesc foarte mult! Nu văd alți colegi interesați. Domnul Pedicini. Grație, prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Nevoia de abordare coordonată în ce privește siguranța și sănătatea uh, în Uniunea Europeană nu înseamnă numai prevenirea Um, epidemiilor Ebola și Zika. Pot să apară alte aspecte, cum ar fi rezistența la antibiotice, dar sănătatea populației nu înseamnă numai monitorizarea și supravegherea adecvată a acestor patologii, ci și planificarea și uh, tot ce înseamnă prevenirea acestor boli. Să vorbea despre rezistența la antimicrobiene și mă gândeam mai ales la acele medicamente care sunt folosite pentru animale și care intră în lanțul alimentar, deci de uz uman. Deci, iată, animalele pot fi hrănite cu antibiotice și aceste medicamente să se găsească în lanțul alimentar. Și deci chiar și pentru animalele care sunt importate în Uniunea Europeană, trebuie ca dacă animalele sunt bolnave, Trebuie să se semeneze asta inspecțiilor la frontieră. Având în vedere uh, uh, alte aspecte, m-aș referi aici la migranți, uh, foarte puțin vaccinați, posibili vectori de uh, boli. Este foarte clar că hepatita A sau hepatita B, care nu prea mai sunt în Europa, Uh, pot să apară odată cu migranții, cum ar fi uh, difteria, febra aftoasă și așa mai departe, alte patologii de acest gen. Migranții trebuie să fie vaccinați fără întârziere, pentru că um, ei deseori nu sunt cuprinși în programele de uh, imunizare națională, deseori migranții se sustrag acestor măsuri. În european, aceste fenomene trebuie să fie abordate pe plan global putem să rezolvăm asta printr-un sistem european prin care sistemul de sănătate uh, este gestionat, uh, din păcate, numai pe plan uh, național, ba uneori chiar fragmentat pe plan regional și deci nu pe plan european. Doamna Dornenu. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul de față ne reamintește pe bună dreptate că măsurile de sănătate a populației ca reacție la, măs- la amenințările grave transfrontaliere țin de competența statelor membre. Astfel, um, se întâmplă uh, că sunt foarte uimită de participarea la aceste proiecte a statelor candidate la intrarea în Uniunea Europeană, fie că e vorba de testare, fie că e vorba de participarea la platforma de supraveghere a maladiilor non-transmisibile. Trebuie să se protejeze astfel protecția datelor pacienților în sistemele de alertă precoce și în, în lanțul de reacție. Comisia spune în raportul său că propriul său serviciu uh, de resort uh, respectă protecția datelor. Este oare așa? Nu știu. Orice ar fi, Uh, e bine că se pun în aplicare aceste reglementări internaționale, însă să nu uităm că gestionarea de către OMS a crizei Ebola a fost foarte mult criticată din cauza încetinelii, din cauza birocrației și din cauza lipsei de reacție față de amenințare. Să sperăm că experiența în Europa și bunele intenții pe care le avem uh, nu uh, vor împiedica uh, să apară și rezultate concrete. Mulțumesc foarte mult! Dacă nu mai sunt uh, alte întrebări, aș da cuvântul Comisiei pentru reacții. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Aș întoarce la câteva aspecte, dacă îmi permiteți. În primul rând, în ce privește lipsurile care mai există în legătură cu nivelul de pregătire și așa mai departe, ce poate să facă comisia, ce este pregătită să facă. Iată la pagina 5, suntem gata să investim prin programul EU Health, în, să investim în acțiuni comune, proiecte comune uh, care, uh, de pildă, vă dau un exemplu, se, pot să se referă la nivelul sanitar de pe vase uh, toate autoritățile portoare din statele membre, împreună cu autoritățile și, și companiile de shipping, fie că e vorba de nave de pasageri, de croaziere sau de cargo, de mărfuri, pot să coopereze pentru a vedea cum pot să uh, urmărească uh, dacă apar focare de boli uh, în acest sector al transportului maritim. Iată, sistemul de control poate să aibă niște lacune, încercăm să le remediem, apoi încercăm să și ajustăm sistemul actual, pentru că mă refer la evaluări. Una este să evalueze o țară ce a făcut și cum s-a implementat legislația și alta este ca cineva din afară să vină și să uh, auditeze, ca să zic așa, situația. Presiunea este suplimentară Asta înseamnă o, și un nivel de planificare din partea noastră suplimentar, aducând oameni din afara sistemului pentru a vedea într-o țară cum funcționează lucrurile, laboratoarele, ce capacități au statele membre, etc. Iată două exemple, dar mai sunt și altele. Uitați-vă la pagina numărul 5. O să vedeți ce inițiative noi avem în, în tot ce înseamnă prevenire și pregătire. Ceea ce privește managementul crizelor, epidemiologice. E o chestiune globală, nu e vorba, bineînțeles, de sănătatea umană, dar și de sănătatea animală. Sunt multe ramificații. Comisia are un plan de acțiune de câțiva ani încoace care evaluează situația pentru a vedea cum putem să impunem măsuri mai ambițioase pentru a preveni această rezistență la antimicrobiene și în cursul anului vom face o comunicare în acest sens iar planul în curs al Comisiei, în acest sens, este absolut esențial, prioritar, pentru sănătatea umană, pentru că nu ne interesează numai sănătatea animală în sine, ne interesează și efectul uh, folosirii acestor, anima- acestor antibiotice la animale și transmiterea acestor substanțe apoi uh, în alimentele de consum uman. Deci, iată cum încercăm noi să procedăm. Dorim să lucrăm foarte strâns cu Organizația Mondială a Sănătății, pentru că oricât de mult nu am fi îmbunătățiți noi performanța pe acest dosar al rezistenței la antimicrobiene, tot uh, mai sunt uh, probleme și suntem în orice caz cu un pas în urmă față de uh, ce se întâmplă. De aceea suntem uh, în cooperare cu țări cum ar fi Statele Unite, Canada și Norvegia, țări care sunt pe aceeași lungime de undă cu noi în acest demers. Acum, migrația și sănătatea. S-au menționat aici tuberculoza, difteria, hepatita, exemple de boli care ar putea să afecteze migranții. Comisia considera că pe baza datelor existente um, izbucnirea de focare de boli contagioase în rândul populației de migranți care, migranți care au sosit în Europa în ultimele luni nu ne, nu au dus la o situație de criză. Am avut incidențe de boli transmisibile, dar e vorba de condițiile în care acești oameni au, au traversat Mediterana, de, exemplu rănirea în cursul acestor traversări, cazurile de rănire au fost mult mai numeroase decât cazurile de îmbolnăvire de boli. Sunt oameni care au uh, Um, fugit de război și a traversat Mediterana în condiții foarte grele și mm, nu putem să spunem că or fi izbucnit uh, focare de infecție sau de boli uh, contagioase legate specific de fluxul de migranți. Acestea fiind spuse, împreună cu Organizația pentru Migrație, împreună cu OMS-ul, uh, suntem într-un proiect comun prin care, în mod voluntar, migranții se pot prezenta la centrele de sănătate pentru a fi uh, examinați uh, și pentru a-și prezenta dosarul medical. Uh, este ceea ce facem în acest moment în Grecia pentru a stabili, de fapt, dosarul medical personal al migrantului, respectiv ca apoi el să fie transmis de la punctul de intrare Grecia, de pildă, către țara de destinație. În ceea ce privește protecția datelor personale în sistemul de alertă precoce. Uh, aceasta este făcut de organizație independentă, cea care se ocupă de, mă refer la cel care auditează nivelul de protecție a datelor personale. Dorim ca sistemul, bineînțeles, să fie cât mai sigur posibil. Posibil. Însă problema este informatică, deci de IT și problema mai este și de acces, Deci cine are acces la aceste date. Trebuie să existe o, o, o examinare atentă a drepturilor de acces. În ceea ce privește OMS-ul și cum s-a reacționat la Ebola, un raport pentru adunarea generală a OMS-ului uh, a fost întocmit și care vizează acest subiect. Apoi uh, există și un proces de reflexie în ceea ce privește astfel de reacții pe plan internațional. Uniunea Europeană și Statele Unite sunt foarte mult implicate astăzi pe lângă OMS pentru a uh, uh, ajuta această organizație să, implementăm, să implementeze mai bine reglementările de sănătate pe plan internațional și trebuie astfel să fie sensibilizate toate guvernele și chiar asta se va întâmpla. Guvernul francez va reuni guvernele uh, multor țări și Comisia Europeană pentru a vedea cum se pot Uh, implementa aceste măsuri de contracarare a amenințărilor la adresa sănătății. Vă mulțumesc foarte mult. Acum trebuie să întrerupem uh, ședința pentru câteva minute, pentru că vicepreședintele Katainen trebuie să sosească, așa cum am zis că trebuie să vină la ora 5, adică deci 10-12 minute de pauză. Ne vedem în curând. Dear colleagues, Dragi colegi, am suspendat la un moment dat uh, reuniunea, însă iată acum putem reveni, fiindcă suntem gata să ne reluăm lucrările. Îl salut călduros pe vicepreședintele, vicepreședintele Comisiei, domnul Katainen, la Comisia Envi și Sper să avem o discuție fructuoasă în contextul dialogului anual structurat între comisie și uh, noi, cei de la Envi. Așteptăm cu nerăbdare să auzim cum arată programul de implementare pentru 2016 și care sunt prioritățile post-2016. Obiectivul uh, acestei reuniuni este să vorbim mai mult despre economia circulară. E important uh, planul de acțiune în acest sens și noi am decis să urmărim îndeaproape implementarea. Contez pe disponibilitatea dumneavoastră de a face o raportare în fața Comisiei cu privire la progresul obținut uh, odată la șase luni. Și vă mulțumesc pentru prezență astăzi aici. Vă dau fără altă întârziere cuvântul pentru o introducere, iar mai târziu începem dezbaterea cu colegii comisiei. Vă dau cuvântul. Domnule președinte, stimați eurodeputați, mulțumesc pentru șansa de a discuta cu dumneavoastră și de a asculta opinia Envi pe diferite subiecte. După cum știți, cooperarea noastră este foarte strânsă, iar Comisia este bucuroasă să poarte acest dialog structurat cu uh, Parlamentul, pentru că ne ajută să ne concentrăm pe lucrurile corecte și să fim uh, sensibili la ceea ce se întâmplă în propunerile noastre. Avem obligații stipulate prin tratat și avem precondiția de a uh, ne respecta agenda pentru 2030 cu obiectivele de dezvoltare durală, durabilă. Mă scuzați. Dincolo de ceea ce ține de mediu, vreau să mă axez astăzi pe acțiunile noastre mai orizontale, cum ar fi economia circulară, planul de investiție și semestrul european. În primul rând, în ceea ce privește obiectivele de creștere durabilă, care reprezintă cadrul pentru acțiunile noastre, Comisia e hotărâtă să își continue rolul de lider în implementarea și monitorizarea agendei pentru 2030 cu obiectivele durabile. Am anunțat în programul nostru de lucru pentru acest an o inițiativă ca pași următori pentru un viitor durabil european, cu implementarea obiectivelor durabile și cu revizuirea obiectivelor 2020 pentru a avea durabilitate la nivelul mediului mai ales în ceea ce privește politicile interne, E important să atingem numeroase obiective care să fie strâns legate de priorit- care sunt strâns legate de uh, prioritățile noastre și de strategia Europa 2020. A avea creștere economică și locuri de muncă plus competitivitatea sunt o prioritate pentru această comisie și vom ajuta ca Europa să ajungă acolo. Când discutăm despre diversitate, ar trebui să avem o implementare coerentă și eficientă ca și cost a cadrului existent deja. Durabilitatea europeană este necesară pentru a face față provocărilor pe termen lung, cum ar fi uh, precaritatea resurselor și diversificarea furnizorilor de resurse, schimbările demografice, problemele climatice aceste provocări pot să vină un promotor al creșterii, așa cum s-a întâmplat cu economia circulară. Avem un pachet care să ne ajute să transformăm provocările în oportunități. Pe inițiativă, suntem foarte angajați acum și vrem să facem o evaluare în detaliu pentru a identifica dacă sunt uh, lacune în drumul înspre atingerea obiectivelor pentru 2030. Aceste lucruri vor forma baza unei discuții ulterioare și uh, în cadrul acesteia vom decide următorii pași de urmat. Între timp, noi vom respecta programul nostru de lucru, vom încerca să transpunem în realitate pachetul pentru economia circulară și vom uh, avansa și cu uh, dosarul pentru energie. Vom face tot posibilul pentru ca Uniunea Europeană să respecte și să atingă agenda 2030 și vom face tot posibilul pentru a transforma totul într-un succes împreună cu dumneavoastră. Cu privire la economia circulară, eu și cu vicepreședintele Timmermans, după prezentarea din plenară pe 2 decembrie și după prezentarea pachetului la comisie pe 23 decembrie, pot să vă spun cu satisfacție că a început dialogul cu Parlamentul European atât pe planul de acțiune cât și pe propunerile cu privire la Uh, deșeuri și mă bucur foarte tare că aveți în vedere propunerea noastră și că o tratați ca pe un pachet integrat. Pachetul este contribuția Comisiei la prioritățile mai ample ale Uniunii Europene pentru creștere și locuri de muncă. Este un lucru strâns legat de politica de energie și de climă. Avem uh, un consens global fără precedent în ceea ce privește schimbările climatice și avem și obiectivele mai ample pentru 2030 în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, obiective ale ONU adoptate în septembrie anul trecut. Și în acest context, economia circulară își poate aduce o contribuție importantă. Pachetul a fost uh, creat uh, cu uh, idei uh, de oportunități de afaceri. Are șansa să îmbunătățească competitivitatea afacerilor europene. Uniunea Europeană deja este lider global în ceea ce privește tehnologiile și soluțiile verzi și dacă reușim să fim și mai eficienți ca resurse, dacă reducem independența de materii prime rare, atunci reușim să ne îmbunătățim poziția și avantajul competitiv. Inovarea este un lucru esențial pentru a crea o piață pentru piața secundară de materii prime și să îmbunătățim competitivitatea Uniunii Europene. Vrem să facem toate eforturile pentru a menține o performanță la nivel înalt, la nivelul manufacturii în Europa, oferind un cadru corect în acest sens pentru investiții, inovări, noi soluții tehnologice, care să aibă în vedere principiile economiei circulare eficiente ca resurse. Și vrem să avem un cadru prietenos cu creșterea pentru industriile europene, în special pentru IMM-uri. Noile modele de afaceri în economia circulară ar trebui să joace un rol din ce în ce mai important. Avem Orizont 2020. Cu acesta, Comisia deja investește peste 650 de milioane de euro în uh, proiecte inovatoare care au uh, uh, funcționalitate în economia circulară. Uniunea Europeană alocă cam 3 miliarde de euro pentru cercetare pe eficiența resurselor, schimbări climatice, utilizarea materiilor prime, Asta în perioada 2014-2020. Comisia se axează și pe îmbunătățirea infrastructurii, mai ales că avem în vedere planul de investiție și uh, fondul EFSI, precum și fondurile structurale, care să fie utilizate cel mai bine în acest sens. Vrem să lansăm și o platformă cu BEI și băncile naționale pentru a promova investițiile în economia circulară. Sunt uh, sinergii importante între uh, propunerea de directivă și planul de acțiune și trebuie ca totul să fie transpus în procedura de codecizie. La Consiliu, la inițiativa președinției neerlandeze, s-a discutat, s-a discutat despre acțiune atât la nivelul mediului cât și la nivelul competitivității. Salutăm un proces similar și în Parlamentul European. Este important să continuăm colaborarea la nivelul strategiilor politice pentru a avea cele mai bune pachete de legi. Munca pe implementarea planului de acțiune este în derulare. Ne așteptăm să adoptăm unele măsuri deja în acest an. De exemplu, avem propunerea pentru regulamentul revizuit al fertilizatorilor. Acest, această propunere se va adopta în zilele ce vor urma. Este foarte important să creăm un cadru care să stimuleze investițiile și să securizăm mijloacele financiare necesare. Trebuie să utilizăm în mod eficient sistemele financiare mai ample, în așa fel încât să permită dezvoltarea durabilă și să ne ajute să respectăm angajamentele asumate la COP21. Să respectăm economiile stipulate la New York cu privire la Agenda 2030 de asemenea. Avem un angajament ferm de a promova și de a uh, spori uh, finanțarea investițiilor în acest domeniu și în continuare ne vom concentra pe acest subiect în săptămâna verde din acest an, care va avea loc uh, sub egida investirii într-un viitor mai ecologic. Eficiența resurselor a fost identificată ca fiind unul dintre obiectivele cheie. Avem finanțare europeană și, dincolo de aceasta, ne oferă posibilitatea să sprijinim proiecte axate pe mediu și să ne concentrăm pe dezvoltarea economiei circulare și neutre din punctul de vedere al carbonului. Sunt două proiecte finanțate prin EFSI și BEI, un proiect, proiecte în Franța care vizează construcția și o, operarea de prime facilități de uh, Um, reciclare a um, produselor pe bază de titan din industria aeronautică și un alt proiect în Irlanda cu privire la uh, furnizarea de apă și tratarea apelor reziduale. Și totodată economia circulară oferă eh, oportunități impresionante statelor membre, mediului de afaceri și altora. Sunt convins așadar că ar trebui să nu precupețim niciun efort, ar trebui să stimulăm uh, inovarea atât în domeniul mediului cât și în domeniul sănătății. Antreprenorii știu cât de important este să fim atenți cu mediul. Și ei înțeleg că inovarea astăzi îi va ajuta să devină durabil pe termen lung. Noi uh, în, economia, în Europa avem o economie Uh, bazată de un trilion la capitolul eficiență energetică, de exemplu, și este foarte important să continuăm sprijinind clar industria în acest sens și afacerile în acest sens și stimulând eco-inovarea. Planul de acțiune pentru eco-inovare a fost revizuit recent. Vrem să uh, centralizăm mult mai bine eforturile ecoinovarea trebuie să se regăsească și în alte politici europene. Cadrul politic pentru ecoinovare, uh, care are și un plan de acțiune aferent, joacă un rol foarte important aici în a uh, spori și inova și stimula alte uh, evoluții cu acțiuni de networking și cu acțiuni de schimb de bune practici, promovând oportunități de finanțare, mai ales la nivel uh, regional, local și uh, între antreprenori. Sănătatea este iarăși o zonă cu un mare potențial, iar întreprinderile, dacă acționează în planul sănătății, obțin și creștere și ocupare. Vrem să încurajăm investițiile aici prin EFSI. Infrastructura de sănătate, infrastructura de cercetare, e-sănătatea, inovarea sunt lucruri foarte importante aici. Vă dau un exemplu. BI investește 70 de miliarde de euro în construirea de 40 de noi centre de îngrijire primară în Irlanda. Proiectul va costa 142 milioane de euro. A fost unul dintre primele proiecte finanțate prin EFSI. În ultimul rând, închei revenind la una din ideile anterioare, la un alt exercițiu orizontal, semestrul european. Semestrul european este un vehicul important pentru integrare de mediu, promovând sistemele de sănătate, promovând durabilitatea și respectând valorile uh, precum accesul la îngrijire de calitate, echitate, solidaritate. Valori universale, așadar. Analiza anuală de creștere pentru 2016 uh, cere o atenție sporită pentru economia circulară. În 18 din cele 20 de rapoarte uh, publicate în februarie, se vorbește despre economia circulară, despre uh, eficiența resurselor. În contextul semestrului lucrăm cot la cot cu statele membre pentru a face o evaluare a performanței sistemului de sănătate cu la acces, rezistență, calitate și durabilitate. Iar acest proces ar trebui să ofere uh, la sfârșit o mai bună informare ca să vedem unde este loc de mai bine. Sper ca statele membre să aibă în vedere aceste priorități și să le transpună în legislație până în aprilie, acela fiind termenul avem uh, motiv să susținem uh, evoluțiile în acest domeniu, să găsim soluții în domeniul de sănătate, e un mare potențial de care ar trebui să profităm la maximum. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule vicepreședinte Katainen, pentru această prezentare. Acum putem să începem prima rundă cu reprezentanții grupurilor politice. Am încredere în colegi că vor fi succinți, dacă e cu putință, și dau direct cuvântul domnului Karl Heinz Florenz de la PP. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. M-am bucurat când v-am auzit uh, că spuneți că sperați ca statele membre să recunoască șansele oferite de această economie circulară. Doresc să vă aduc aminte că la ONU am decis un al 17-lea program de durabilitate. Eu cred că Europa trebuie să ia acțiune acum și vă spun care sunt grijile mele. Economia circulară s-a prăbușit uh, după ultima alegere europeană, n-a fost vina dumneavoastră, au fost însă alții care au lansat ideea, acum a revenit. Însă acest concept nu mi este suficient de clar definit. Avem foarte multe rapoarte care au ca punct de plecare niște uh, rapoarte din trecut, la care, din fericire sau din nefericire, am participat și eu. Și dacă verificați cu adevărat ce s-a implementat, atunci ajunge la rezultatul că este un dezastru. Deci de unde curajul acesta de a crede că de data asta statele membre sunt pe drumul cel bun și că în sfârșit vor, tra vor transpune ceva. Pentru că discutăm despre materiile prime ale copiilor și nepoților noștri și trebuie să existe conștiința că noi nu discutăm aici, nu ne certăm pe uh, 50-65%, nu e vorba de 2030. Uh, ci de 2035, sau, că, sau să spunem că nu e vorba de 2030, ci de 2035, să ne certăm pe asemenea finețuri. Sau cine face asta înseamnă că n-a înțeles despre ce e vorba. Nu ne certăm pe marge procentuale. Sunt șanse care trebuie prezentate clar statelor membre pentru ca ele să înțeleagă că e important nu să ne cramponăm de procente. Pentru că vom avea o viziune mult prea restricționată și vom, fi ca, vom ajunge ca și cu uh, directiva cu privire la ambalajele, care a fost uh, un haos în Belgia, dar și în alte țări. Deci, uh, nu se poate. Sunt materiile noastre prime și nepoții noștri mai târziu nu vor ști cu ce să producă, uh, cu ce să obțină anumite produse pe marginea cărora să își obțină și banii și existența. Mulțumesc în numele socialiștilor domnul Grote. Mulțumesc foarte mult, domnule Katainen, pentru posibilitatea de a uh, vorbi cu dumneavoastră. Salutări și domnului să Ne-ar plăcea să mai vorbim încă o dată și cu domnia sa aici la comisia noastră, pentru că el este responsabil și de durabilitate și dumneavoastră de fiecare dată veniți la acest dialog, așa că sunteți un bun exemplu de urmat. Și acum, în ceea ce privește economia circulară. Baza de lucru este foarte bună, dar uh, preia una dintre ideile doamne, domnului uh, Florenț. Implementarea, transpunerea. Să ne gândim puțin aici cum ar putea fi create parteneriate, pentru că discutând cu părțile interesate, mi-am dat seama că există disponibilitate la cooperare transfrontalieră, dar pentru asta e necesară o platformă. Cum să reușim așa ceva? Prin interreg oare? Dar oricum, e nevoie de o platformă cu schimb de bune practici și exemple, în așa fel încât să se știe cum să se implementeze cel mai bine legislația. Am progresat mult dacă am face asta. Doresc de asemenea să mă refer la risipa de alimente. Dacă vrem într-adevăr să entuziasmăm pe oameni de economia circulară, cel mai bine este să tematizăm risipa alimentară, mai ales cu studii de impact și să vedem ce putem face pentru ca această risipă să înceteze. Noi aruncăm la gunoi pur și simplu mâncare. E și o chestiune de etică. Discutăm acum despre 100 de milioane de tone la ora actuală. Și pentru implementarea de standarde avem nevoie de o standardizare. Cum trebuie să arate materiile prime secundare? Cum se face comerț cu acestea? Pentru că acum catastrofa este că prețul la țiței este atât de mic încât uh, este ca un program de superconjunctură pentru plastic. Deci avem nevoie de niște standarde de respectat în acest domeniu și cum trebuie să arate pe viitor materiile prime secundare. Și un subiect care mi este foarte drag mie, poluarea mărilor, mai ales cu plastic. Mm, avem uh, mai mult plastic în mare decât pește și ce facem cu asta? Pentru că nu se mai poate așa. Nu, nu pescarii sunt de vină, pescarii chiar curăță apele când au ocazia. Vin dintr-o regiune în care avem programe pentru a scoate plasticul din mare. Și vă rog foarte mult să încetăm cu asta, pentru că riscul este ca mai târziu acest plastic din oceane să ajungă în farfuria noastră. Mulțumesc, doamna Gerling. Thank you. Um, thank you, Mr. Katainen. Mulțumesc și mulțumesc, domnule Katainen, pentru introducere care a avut un caracter foarte general, cum mare și întregul concept al economiei circulare. Și uh, acum majoritatea conceptelor, într-adevăr, sunt uh, discutate, însă trebuie să vedem care este situația reală. E, cred regretabil că în propunere nu ne ocupăm de uh, aspectele despre care tocmai a vorbit domnul Grote și mă voi referi și eu la valoarea pieței reciclabile și ce putem face uh, ca să o uh, impulsionăm. Îmi place foarte bine că auzim că 650 de milioane sunt investite în uh, proiecte uh, demon, să, să vedem ce se întâmplă apoi când vor fi pus într-adevăr în practică. Nu știu, sunt îngrijorată și de situația consumatorilor, că mulți oameni îmi spun că au văzut munți de deșeuri de plastic uh, colectate la uh, un cost plătit din taxele locale, dar nu uh, sunt reciclate pentru că nu au valoare de piață. Iată, de exemplu, hârtia, mormanele de hârtie, poate că sunt o problemă mai degrabă comună în Regatul Unit, dar nu cred că uh, nu se, nu cred că se limitează doar la asta. Domnul Tim s a spus că gunoiul poate reprezenta o valoare în bani, dar uh, pentru moment nu se pare că lucrurile stau încă așa. Să vedem uh, ce anume din propunerea noastră poate rezolva această problemă pe termen scurt și mediu, că oamenii își pierd încrederea în această piață și ne bazăm pe consumator să schimbe comportamentul, dar acest lucru nu este stimulat și deci nu va, cum, pur și simplu nu va continua. Thank you very much, Miss Maki. Doamna Maki. Comisarele, Lon, taxi. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, am două întrebări subcinte. În primul rând, planul de acțiune spune că promovarea economiei circulare și progresul acestea vor fi urmate de o cooperare strânsă cu Agenția de Mediu și cu statele membre, cu obiectivul, din câte am înțeles eu, de a avea un cadru simplu de monitorizare, dar întrebarea este uh, cum a progresat această muncă. Și o a doua întrebare, se leagă de ceva menționat anterior, deci o piață deschisă, acolo prețul este factorul principal, consumatorul pe baza asta hotărăște ce cumpără și după asta se orientează și cererea de uh, materii prime și trebuie să admitem că prețul multor uh, produse și servicii nu se reflectă în uh, acest proces ceea ce cauzează și efecte de mediu. Deci vă întreb uh, cum vă veți asigura că efectele de mediu ale economiei circulare vor fi incluse și în practică, adică în prețul produselor și cum uh, putem uh, face în așa fel încât lanțul valoric să aibă mai multă vizibilitate și transparență ca să se ia în cont mai mult aspectul de mediu. Mulțumesc! Thank you very much. And now Mr. Eichhout. Thank you very much and thank you, Vice President. Uh, mulțumesc, mulțumesc și domnule vicepreședinte pentru că ne-a făcut această prezentare generală, însă și asta ca eco al celor răspuse de alți colegi, a fost o prezentare cam uh, generală, da, și avem un plan de acțiune uh, pe care am dorit să-l discutăm, să vedem ce vom face în urma acestuia și asta a spus doar că există o propunere pentru a revizui uh, regulamentul privitoare la îngrășăminte, dar mai sunt chestiuni în planul de acțiune unde se pare că uh, Comisia întârzie să acționeze și sunt multe critici la adresa acestea, că sunt foarte buni la relații publice, publică tot felul de comunicări, strategii, planuri de acțiune, însă când e vorba de a, a trece la fapte, Eh, lucrurile stau mai prost. Există, de exemplu, și o mare întrebare. Unde e planul de acțiune pentru eco-design? Asta a fost o promisiune încă din decembrie 2015 și n-am văzut încă nimic. Ce se întâmplă cu acțiuni specifice pentru a reduce deșeurile maritime? Eh, nu s-au respectat eh, datele promise. Vroiam propuneri mai concrete. Ce facem cu planul de acțiune? ce facem uh, ca urmare acestea dar n-am auzit nimic în introducerea dumneavoastră. Și aici uh, cel mai important pentru mine e ce se întâmplă cu ecodesignul. Sunt multe zvonuri că această campanie cu Brexitul are ceva de a face cu aceste întârzieri, dar dacă așa stau lucrurile, trebuie să o spuneți, să explicați oamenilor de unde provin aceste întârzieri. Cred că e important ca oamenii să știe exact. Asta e și scopul uh, discuției pe care o vom avea. Dar încă o întrebare de natură mai generală. Ați menționat semestrul. Am fost destul de dezamăgiți că în propuneri nu am văzut nimic concret în legătură cu modul în care ne asigurăm noi că o economie bazată pe uh, utilizarea eficientă a resurselor va fi uh, uh, inclusă în semestru. Deci, de exemplu, indicatorii ecologici care să fie introduși în semestru cu consumul resurselor, de exemplu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pedicini, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Noi eh, vedem cu ochi bun planul de acțiune al economiei circulare propus de comisie ca să eh, ieșim din sistemul actual de exploatare a resurselor de producție și consum. Sistemul acesta ne-a dus la actuala degradare a mediului și la actuala producție de deșeuri, care credem noi că e total eh, nesustenabilă, dar din punctul nostru de vedere, din nou, acest plan de acțiune, dincolo de faptul că are măsuri deja propuse de ani de zile de către Comisie, e cam slab, s-a spus deja, și nu este deloc complet dacă dorim ca într-adevăr să trecem la economia circulară, noi credem că e necesar să avem acțiuni hotărâte, concrete, bine țintite, deci cer comisie să, ia, să ne arate o serie de măsuri detaliate, inclusiv calendarul lor de implementare, bazându-se pe abolirea tuturor subvențiilor dăunătoare mediului, eh, de exemplu pentru combustibil fosil eh, sau subvențiile pentru orice fel de incinerare și, în al doilea rând, eh, un plan concret pentru a schimba întregul sistem de producție ca să nu se stimuleze o mai, mai mare producție, ci mai mare capacitate de reciclare și de reutilizare. Vedem că doar astfel, credem noi, putem să avem într-adevăr o tranziție spre economie circulară. Deci am o întrebare foarte simplă. Dorește Comisia să adopte abordarea de acest gen? Sau uh, ne tot învârtim în jurul cozii și niciodată nu vom ajunge la o soluție reală? And now for the INF, Mr. Drunk. Mulțumesc acum reprezentantul ENF. Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Ialc. Domnule uh, comisar, mulțumesc uh, pentru faptul că sunteți aici în legătură cu economia circulară. Aș vrea să știu ce crede Comisia privitor la acea anumită bioremediere, adică deșeurile sunt cuplate cu activitatea altor organisme vii. Iată, cercetătorii Universității la Kyoto au descoperit o bacterie care se hrănește cu plastic, astfel încât cum spunea Lavoisier, nimic nu se pierde, nimic nu se creează, totul se transformă această descoperire nu e prima de genul său. Cercetătorii chinezi uh, au, uh, uh, efectuează cercetări asemănătoare ca polietilenul să poată fi dizolvat, dar 25 de milioane de tone de plastic în fiecare an sunt colectate în Europa și doar un sfert este reciclat din, această, din acest volum. Dacă bioremedierea nu e soluția minune, totuși e un demers realist și în convergență cu Europa cercetării și inovării la care ține atât de mult Comisia. De aceea succesul economiei circulare cred că e legat de dezvoltarea cercetării în domeniul acesta al bioremedierii și punerea sa în practică. Uh, vă mulțumesc să ne comunicați poziția noastră în legătură cu această chestiune. Thank you very much. And now after the first questions. Mulțumesc și acum, după prima rundă de întrebări ale reprezentanților grupurilor politice, dau din nou cuvântul domnului vicepreședinte Katainen pentru prima rundă de răspunsuri. Vă rog, mulțumesc pentru întrebări și opinii. O, o să încerc să grupez uh, întrebările ca să le răspund uh, în mod sistematizat, dar să dau și răspunsul cât mai precis posibil. În primul rând, în legătură cu economia circulară, Mă bucur că dumneavoastră sunteți așa de interesanți în întreaga problemă asta, pentru că trebuie să răspundim mesajul, să-l transmitem tuturor grupurilor politice și uh, publicului larg, uh, că economia circulară va fi principala tendință în economia mondială în următorii ani. sigur că nu trebuie să înțelegem lucrurile și măsurile pe care trebuie să le luăm. Ideea noastră e de a menține, sigur, în același timp, modelul social european, adică să maximizăm valoarea adăugată provenită din inovare, productivitate, dar și utilizarea eficientă a resurselor. Astăzi Comisia a adoptat o comunicare privitoare la industria siderurgică. Bun, e o problemă mare, știm, în Europa. Să dacă compari faptul că producția de oțel e mai eficientă din punct de vedere energetic în SUA decât în Europa, iată, vezi unul din motivele pentru care companiile noastre nu duc deloc bine. Deci, iată, un fapt simplu, dacă poți produce același produs în mod mai productiv, economisind și energia, ai un avantaj uh, față de concurență și ne arată foarte clar, uh, de fapt, despre ce vorbim de fapt. Uh, a fost doar un exemplu punctual, dar cred că destul de greitor. Și acum când e să vorbim de resursele financiare de care dispunem uh, și pe care le-am alocat deja economie circulare, iată Orizont 2020, uh, 650 de uh, milioane pentru următorii doi ani. Apoi, 3-4 miliarde din fonduri structurale dedicate eh, pentru o mai bună prelucrare a deșeurilor și acum întrebarea ar fi, de exemplu, dacă vedem cum se utilizează fondurile structurale, eh, să vedem exact eh, cum se utilizează fondurile acestea pentru economia circulară. Sunt folosiți acești bani pentru inovare? ca să, ca să încercăm să rezolvăm uh, problema utilizării deșeurilor de la sursă sau nu. Eu sper totuși să fie utilizat cât mai eficient posibil. Trebuie să utilizăm acești bani uh, pentru o nouă prelucrare a deșeurilor sau pur și simplu pentru a nu a mai crea atâtea deșeuri. EFSI, de asemenea, e un instrument bun pentru investiții în acest domeniu, însă mai mult decât banii, până la urmă, puterea de reglementare de care dispunem noi uh, joacă un rol important, pentru că în economia circulară câștigurile în materie de mediu sunt clare, însă, până la urmă, avem, uh, trebuie să facem o analiză termenilor circulare și economie și puterea de reglementare ne ajută, deci putem să ne asigurăm că uh, avem și o sursă de profit, că dacă nu, nu putem vorbi de economie și modificările uh, de legislație pot duce spre o nouă direcție pentru a identifica o nouă sursă de profit. De aceea, problema legată de legislația de reglementare e mai importantă decât cea financiară. Deși sigur că întotdeauna e nevoie de investiții, dar e, dacă ai un cadru legislativ corect, atunci poți avea și profit de pe urma investițiilor. Domnul Florenț a spus că în statele membre nu se aplică cum se cuvine economia circulară și e adevărat. Însă nu este bine înțelesă, nu sunt bine înțelese oportunitățile pe care le oferă. De aceea ne așteaptă o mare provocare și anume să schimbăm acest mod de a gândi. Apoi, chestiunea risipei alimentare, da, să vorbim și despre asta și e partea planului de acțiune pentru economia circulară, dar una din dificultăți e că nu dispunem de date suficiente pentru că de, risipa alimentară provine din surse diferite, restaurante, gospodării, sectorul angro, în detai și nu numai. Și Vara trecută am vizitat Malta, o uh, țară extraordinară, însă mm, au această problemă a risipei alimentare și mă gândeam cum, se, cum putem rezolva problema asta. Dar uh, cauzele risipii alimentare sunt diferite și atunci prima dată trebuie să identificăm care sunt uh, fluxurile principale, cauzele principale și apoi să încercăm să rezolvăm uh, această problemă după ce am identificat cauzele și vom strânge împreună un grup de actori implicați și vom începe un dialog ca să vedem ce putem face cu problema asta. Apoi, materiile prime că uh, mulți europarlamentari s-au referit la problema plasticului. Avem, practic, uh, un, uh, o, o singură piață a, a petrolului și a plasticului, dar nu avem o piață unică pentru uh, deșeurile din plastic, plasticul deja utilizat. Și e o problemă de reglementare, până la urmă nucleul economiei circulare. Trebuie să ne asigurăm că materiile prime utilizate au același drept de a circula transfrontalier ca materiile prime neutilizate încă. De aceea e acesta, cum spuneam, nucleul economiei circulare. Asta, uh, sigur, în mod transfrontalier. Bun, parțialmente, chestiunea este că uh, materialele utilizate sunt clasificate ca fiind deșeul care are un tratament diferit față de uh, materiile prime. Deci e una din marile provocări pentru a crea o piață unică de acest gen. Că, pe bună dreptate s-a dat, s-a dat exemplu plasticului. Doamna Iaten Machi m-a întrebat ă, ce facem ă, după ce au fost emise recomandările din planul de acțiune după ce ne-am formulat propunerile și după ce colegiuitorii au, le-au uh, aprobat atunci și le-au adoptat, putem utiliza semestrul european ca fiind unul din instrumentele care să ne permite, permite să vedem cât de bine pun în aplicare statele membre aceste obiective. Poate că după ce va fi adoptată de către colegiuitor, uh, e bine să vedem ce se întâmplă cu uh, propria noastră privitoare la deșeuri. și apoi să identificăm următorii pași luați de statele membre pentru a reduce uh, volumul de deșeuri care se îndreaptă spre hal, despre depozite și să îmbunătățim uh, activitatea reciclare, prețurile materiilor prime și prețurile produselor, sigur că sunt și ele importante uh, în alegerea făcută de consumatori. Mă nu știu dacă pot răspunde pe deplin întrebărilor dumneavoastră, însă și acolo, uh, până la urmă, important uh, este aspectul legislativ. Pentru că prețul la materiile prime parțialmente derivă din uh, cadrul legislativ și am uh, stabilit și standarde pentru anumite materii prime. De exemplu, directiva îngreșămintelor, nivelul de cadmiu joacă un rol important, că dacă se reduce nivelul cadmiului, se schimbă întreaga piață a îngreșămintelor. Și consumatorii, în acest caz fermierii, pot alege produse diferite decât uh, cele din acest moment. Domnul Eichhout a spus că avem întârzieri uh, cu chestiuni legate de planul de acțiune. Bun, întotdeauna e nevoie de timp pentru a pregăti propuneri concrete uh, pentru, la adresa colegiuitorilor. Am adoptat planul de acțiune la începutul lunii decembrie și de atunci și până acum mm, facem pregătiri, că nu putem uh, pregăti totul simultan avem totuși un uh, volum limitat de resurse umane în diversele direcții generale care se ocupă de asta, dar, după cum spuneam, prima propunere concretă se va referi la directiva îngrășămintelor sau revizuirea acestea. Apoi, strategia uh, generală globală privitoare la plastic va fi pregătită pentru uh, la anul și uh, în legătură cu ecodesignul Ă, vom acționa cât mai rapid posibil. Nu vă pot oferi acum o dată, însă cât mai curând posibil, însă ce este încă și mai important decât acest plan de acțiune este să pregătim o propunere ca să vedem cum putem extinde sfera de aplicare a directivei ecodesign. Asta nu înseamnă în mod necesar că trebuie schimbată legislația, dar trebuie să luăm o hotărâre să vedem cum putem ține cont de utilizarea eficientă a resurselor, nu doar ă, energia, pentru că mm, directiva ecodesignului e foarte important. E foarte importantă din punct de vedere al consumatorilor. Aceștia să dispună de mai multe informații. După ce ei încep să aleagă produse și servicii diferite decât cele din acest moment, atunci se vor crea noi piețe și se redirecționează sursa de profit uh, către companii. Însă voi reveni la toate aceste chestiuni în viitor apropiat. Um... So, uh, this bioremediation issue. Acum, chestia bioremedierii, această nouă tehnologie, pare rău, dar nu am o opinie formată, încă trebuie să studiez, să studiez mai bine înainte de a mă pronunța, însă sigur că pare ceva promițător. să pentru moment e tot ceea ce vă pot spune. Uh, uh, there was one more resource consumption into included. Uh, Așa, pe păi, consumul resurselor. Da, cum putem include acest aspect în semestrul european? Uh, <laughs> m-am tot gândit la această problemă, dar nu e cea mai ușor de rezolvat, ca să spun așa. Să luăm un exemplu unei țări care utilizează material lemnos pentru a utiliza uh, celuloză și hârtie și altă țară e consumatoare acestor produse. Uh, în, în, în uh, bilanțul uh, cărei țări ar trebui să figureze resursele. Deci, e un exemplu simplu, dar dacă vezi, de exemplu, ce se întâmplă în lanțul de valori, poate fi unul destul de lung și trebuie să fie clar despre cine vorbim, despre producătorii sau despre consumatorii produselor. Deci de aceea trebuie să avem o bază de date foarte clară, cu indicatori clari și apoi uh, se va vedea exact uh, cum stau lucrurile. Thank you very much. Now we start immediately with a second tour. I have to ask to the colleagues to be short. Mulțumesc foarte mult. And uh, we need to close in uh, 45 minutes. Repede, pentru că trebuie să terminăm peste 45 de minute, deci să fiți succinți. Dau cuvântul prima dată doamnei Grostet. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar Katainen, Vă ascultam și îmi puneam întrebarea dacă chiar înțelegeți ce se întâmplă pe teren, care este realitatea. M-am întors din uh, Siria. A spus că ar fi mai competitiv dacă ar consuma mai, mai puțină energie. Da. Mă scuzați, m-am întors de la oțelărie. Am vizitat o oțelărie și ne-au spus că fac deja eforturi pentru a reduce consumul de energie și că chiar și așa tot nu pot să fie competitivi uh, față de oțelul provenit din țările terțe. Deci, e o problemă asta. În circunscripția mea am întâlnit uh, IMM-uri care sunt deja implicate în economia circulară, însă marea problemă este că nu au uh, piețe de desfacere. Ei vor să facă lucruri, sunt gata să pună la punct și să dezvolte produsele pe care le au dar trebuie să poată să-și și desfacă pe un teritoriu și nu prea îndepărtat de ei, în proximitate, ceea ce e foarte greu. Deci cum să organizăm lucrurile astfel încât să se creeze aceste piețe? Toată lumea are intenții foarte nobile cu economia circulară. Toată lumea dorește acest lucru, dar apoi în practică se cască o prăpastie între ceea ce zicem și ceea ce se petrece pe teren, la fața locului, asta mă îngrijorează. Trebuie să fim conștienți ce instrumente există pentru a stimula crearea acestor piețe, piețe de desfacere pentru ca să avem cu adevărat economia circulară într-un anumit loc, într-o anumită regiune. Mulțumesc. Doamna Bonafe. Domnule președinte, am apreciat foarte mult intervenția dumneavoastră și din timpul replicilor pe care le-am ascultat, mi-am dat seama că sunteți foarte interesat de economia circulară, de avantajul competitiv furnizat de acesta, de tot ce înseamnă inovare, tehnologii, investiții și toate astea în slujba ocupării unor locuri de muncă de calitate, ceea ce este foarte laudabil. Însă, Mă scuzați, m-aș întoarce la o tematică care a fost abordată la Consiliul Mediu și Competitivitate și care a evidențiat mai multe lucruri, dar nu intru în amănunte. Despre ce este vorba? Noi, dacă dorim cu adevărat să începem o tranziție către economia circulară, planul de acțiune este foarte important, foarte uh, util și instructiv când vine vorba de modificarea directivelor uh, legată de reutilizarea deșeurilor, asta este altceva, pentru că economia circulară înseamnă cu totul altceva, înseamnă un demers cu totul diferit de economia noastră clasică, industrială. În planul de acțiune, așadar, un rol central trebuie să joace eco-designul proiectarea, concepția de produse ecocompatibile pentru economia circulară înseamnă economisirea la origine și apoi pregătirea, conceperea, uh, furnizarea și apoi reciclarea tuturor produselor de la început până la sfârșit. Având în vedere aceste lucruri și având în vedere ce a spus și dumneavoastră, eu îmi pun următoarea întrebare. Bine, noi am propus în rezoluția Pitikainen uh, să fie revizuită directiva privind ecodesignul care viza numai uh, produsele, partea energetică, ca să se ia în calcul și alte aspecte. Dumneavoastră, acum ne promuneți uh, acte de punere în aplicare, dar dincolo de instrumentul care va fi ales, uh, am auzit și ne-ați spus că va fi nevoie de timp, dar pentru mine nu e o chestiune de timp, Tocmai lucrurile trebuie să se miște repede, chiar foarte repede, pentru că dacă este să acoperim această lacună, să o facem repede și asta numai dacă ne bazăm cu toții pe acest plan de acțiune și pe uh, adevărata soluție și anume ecodesignul. Mulțumesc foarte mult, doamna Vișniewska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Nie, nie ulega wątpliwości. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, domnule vicepreședinte Katainen. O mai bună gestionare a deșeurilor și a materiilor prime, minimizarea deșeurilor produse, sunt idei excelente și salut, bineînțeles, uh, ideea cu această economie circulară. Însă trebuie spus că aceste țeluri mi se par deosebit de ambițioase, mai ales pentru așa numitele noi state membre. Trebuie să ne asigurăm că se oferă perioade de tranziție pentru uh, aceste state membre, de pildă perioade de vreo 5 ani. Țări precum uh, Ungaria, Bulgaria, Polonia, Republica Cehă și așa mai departe Eh, nu au beneficiat de astfel de perioade de tranziție, așa cum s-a întâmplat pentru alte țări. Letonia și Slovacia, la ele mă refer, ele au obținut niște derogări în acest sens. Și atunci, poate că ați putea să veniți cu o propunere alternativă care să reflecte mai bine diferențele dintre statele noastre membre. Acum, deșeurile comunale, Ați vorbit despre acel, acea țintă, reducere cu 65% până în 2030. Dar să nu uităm ce se cere Germaniei, ce s-a cerut Germaniei și ce vi se cere nouă. Vi se pare că un astfel de salt înainte este realist? Ce credeți? Aș dori să am reacția dumneavoastră. Doamna Mainster. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. O observație care continuă ideea lui Matias Grote. Marea pe viitor va fi extrem de utilă oamenilor în continuare pentru producere de energie, pentru materie primă, dacă marea nu e sănătoasă, uh, economia nu e sănătoasă. Și să vedem ce se întâmplă cu deșeurile de plastic. Și trei întrebări. Odată mă refer la economia circulară și pământurile rare. A trebuit să creăm produse mai durabile. Ce părere are industria? Ce feedback ați primit? Și să nu uităm că noi avem nevoie de aceste materii prime pentru telefoanele mobile. Ajung aceste materii prime sau trebuie să săpăm mai adânc în mare? Și apoi, celuloza și hârtia. Să nu uităm, uh, lemnul se regenerează. Există foarte multe inovări despre cum din hârtie putem face uh, bărci, elicoptere. Ce părere aveți uh, despre aceste utilități ale celulozei și apoi industria oțelului? Oțelul, în ceea ce este economia circulară, este un lucru bun pentru că mereu toate lucrurile pot fi revalorificate, dar uh, este o industrie energofagă. Pentru offshore, pentru energia eoliană, nu avem uh, altă sursă. Deci, cum evaluați uh, evoluția acestui domeniu pe viitor. Mulțumim foarte mult! Domnul Ioaristia. Gracias, presidente. Sinto haberme Mulțumesc, domnule președinte. Da, îmi pare rău, dar am participat și la altă dezbatere, însă a, acum fiind aici vreau să profit de prezența domnului Katainen ca să practic îi cer mai multă ambiție. La începutul intervenției noastre ați menționat faptul că pachetul economiei circulare ce înseamnă uh, deșeurile este ambițios, dar eu cred sincer că ar putea să fie mult mai ambițios, tocmai că uh, ultimele reuniuni văd cu îngrijorare că, din cât înțeleg eu, Comisia Europeană își scade nivelul criteriilor și standardelor generale și propunerilor. În ultima reuniune a fost destul de clar uh, în ce privește incinerarea deșeurilor, cel puțin, și v-aș ruga să nu vă culcați pe lauri, pentru că dumneavoastră vă referiți la problemele cu criteriile, cu acțiunile statelor membre care pun frâne, însă tocmai de aceea Comisia ar trebui să facă și mai multe, să fie mai ambițioasă când e vorba de a stabili obiectivele și prioritățile. Noi credem că uh, în continuare, după cum spuneam, avem nevoie de un pachet mai ambițios, ă, de exemplu, în ce privește gestionarea deșeurilor cu obiective obligatorii, ă, asta fără a ă, fără termene foarte lungi, pentru că e posibil să facem pentru că există teritorii europene care deja au demonstrat și fără acest nivel de ambiție, cred că va fi posibilă o schimbare sistemică și de care cred eu că avem nevoie. Mulțumesc! Thank you very much. Mr. Schleck. Mulțumesc, domnul Schleck. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și facem un schimb de vederi în ce privește al doilea pachet pe economia circulară. Am două întrebări pentru dumneavoastră și sper că aceste întrebări vă vor trezi interesul și că vă obține și un răspuns. Prima, în primul rând mă refer la ceea ce a spus și dumneavoastră, legătura între eficiența resurselor sau eficientizarea resurselor și semestrul european. Obiectivele de dezvoltare durabilă definite de către ONU știm bine că nu au fost îndeplinite. S-a dovedit că Uniunea Europeană s-a aflat pe același nivel de performanță cu Africa, dar în sfârșit pentru a implementa această eficientizare a resurselor în semestrul european, trebuie să avem indicatori uh, valabili. Deci problema este cu statisticile, cu datele statisticile. Statistice. Avem 28 de modalități de colectare a datelor care au fost introduse în uh, baza Eurostat pe baza acestor date luăm hotărâri, decizii politice, economice, dar nu este potrivit acest lucru pentru că datele sunt colectate în mod foarte diferit de la o țară la alta. Așadar, ce veți face dumneavoastră ca și comisar pentru a armoniza metodologia, metodologia statistică între statele membre? Apoi, piața secundară pentru materiile prime Există o diferență între legislațiile naționale, între statele noastre membre. În anumite state membre, deșeurile devin o resursă mai repede decât în alte state membre. Pentru orice fel de comerț transfrontalier trebuie să ai autorizație, o licență. Bineînțeles că există anumite probleme de reglementare, de atribuire acestor autorizații sau nu de la un stat membru la altul. Ați menționat aceste bune și nobile intenții, dar cred că ele se bat cap în cap cu problema aceasta a pieței secundare a materiilor prime. Doamna Costinger. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru discuția extrem de interesantă pe un subiect foarte important. După cum vă dați seama, a primit sprijin din partea noastră, deoarece, într-adevăr, doar economie circulară reală va reuși să trezească la viață principiul durabilității și suntem cu toții pentru. O întrebare explicită cu privire la uh, deșeuri. Ce se întâmplă cu cantitățile propuse, criteriul cantităților? Hotelurile uh, și uh, cei din industria gastronomică sunt scoși cumva din ecuație, iar transportul de deșeuri nu se va mai face la nivel local, ci uh, de către entități private, ceea ce ar aduce taxe crescute. Eu nu cred că e bine să schimbăm un concept care funcționează bine. Și o a doua întrebare, vreau să știu dacă limitarea pe cantit- la, la cantit- anumite cantități are o justificare. Adică de unde s-a pornit cu această estimare și apoi ce se întâmplă cu uh, deșeurile bio. Noi avem uh, progres la acest capitol în Germania, dar uh, iată că există anumite materiale artificiale care și ele sunt uh, catalogate ca fiind bio și apoi trebuie să fie făcută o nouă separare, fiindcă biodegradabilitatea apare doar la o anumită temperatură și mi se pare că se complică lucrurile. De aceea, întrebarea mea către dumneavoastră, există idei aici în așa fel încât să facem totul mult mai fe- să fie mult mai fezabil? Discutăm despre economia circulară, dar dacă vrem să avem pachetul uh, întreg, complet, ar trebui să încercăm să reducem la un minimum birocrația. Este un lucru care ne ridică probleme importante. Mulțumim foarte mult și puteți conta pe sprijinul nostru. Leinen. Mulțumesc. Domnul Leinen. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte Katainen. Mă bucur foarte mult că lansez acest apel ca economia circulară să devină un adevărat uh, concept um, pe plan internațional. Sunt invitat săptămâna viitoare în China să vorbesc despre ce facem noi cu economia uh, circulară în uh, Europa. Este un fel de diplomație ca și ceea ce se întâmplă cu schimbările climatice. Oricum avem nevoie de standarde, de norme pentru tot ce înseamnă reciclare și așa mai departe. A doua întrebare. Avem nevoie de investiții private, așa cum au spus și colegii. Deci cum să favorizăm, să promovăm aceste investiții private? Avem nevoie și de morcov, și de bete, și de stimulente, și de sancțiuni Știm bine că se poate aplica un anumit TVA la produsele reciclate, deci pârghia fiscală să fie acționată. Mulțumesc. Domnul Demesmaker are cuvântul. Demesmaker. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Pe 1 martie m-am participat la o dezbatere a Comisiei Europene privitor la soluțiile naturale sau bazate pe natură Astfel, se pune accentul pe reducerea consumului. Noi uh, consumăm jumătate din resursele planetei și suntem uh, pe o cale foarte periculoasă astfel. Economia circulară nu este numai uh, una pro-natură, ci este și un avantaj competitiv care poate fi conferit economiei europene pe termen lung. Bineînțeles că și dovezile științifice arată asta și datele economice sprijină această economie circulară, însă e nevoie de măsuri concrete și atunci vreau să vă întreb și eu la fel de concret ce contribuție poate să aducă Comisia Europeană în favoarea competitivității pe continentul nostru cu această economie circulară? Ce se poate face pentru a desfința acești, aceste ziduri care există între economiile noastre? Cum să facem să stimulăm această economie circulară și cum să se găsească soluții bazate pe exploatarea naturii în diferitele noastre sisteme? Avem Agenția 2030, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Ce faceți pentru că această agenda să devină o realitate și să se conecteze cu strategia Europa 2020. Domnul Gjib are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, ați vorbit despre faptul că una dintre primele inițiative legislative în acest pachet al economiei circulare se referă la tot ce înseamnă conținutul de cadmium în componenții în componentele polifosfatice din îngrășăminte principal. Așadar, să ne asigurăm că produsele noastre petrochimice în Europa se ridică la înălțimea așteptărilor. Mă refer la așteptările legate de conținutul de cadmium. Vreau să vă întreb chiar așa se va, va întâmpla și dacă vom fi așa de ambițioși în acest domeniu s-ar putea să ne punem întrebarea în legătură cu ce se întâmplă cu resursele de la frontiera ruso-finlandeză respectă oare ele aceste criterii? Uh, reciclarea plasticului. Plasticul este un polimer. Și reciclarea sa, la un moment dat, uh, nu mai poate să aibă loc și ajungem la un produs pur toxic. Deci, plasticul, plasticul la un moment dat în ciclul său de viață devine toxic. Cum ține cont uh, Comisia de această potențială toxicitate a plasticului reciclat și răs reciclat? Da, bineînțeles că situațiile sunt diferite de la un stat membru la altul și cunosc uh, situația din uh, Polonia cu uh, reciclarea deșeurilor care nu este la niveluri foarte înalte. Aceste obiective deosebit de ambițioase sunt, bineînțeles, lăudabile, însă mă gândesc, de pildă, la stocarea deșeurilor organice și valorizarea lor, astfel încât uh, aceste deșeuri organice să poate să fie sau să ocupe mai puțin loc. S-ar putea ca anumite produse calificate drept deșeuri organice să poată să fie de fapt folosite în alte părți, ca și materii prime, în alte sectoare. Dar acest lucru nu se întâmplă totdeauna din simple motive de legislație. Iată, o mai mare flexibilitate ar putea să fie bună, mai ales pentru autoritățile locale, care în general ele se ocupă de problema deșeurilor, deșeurilor urbane, comunale așadar. Și, având în vedere ambițiile pe care le-ați uh, exprimat, dumneavoastră și comisarea Vișnevska trebuie să fim atenți și să vedem dacă chiar se vor rezolva aceste uh, obiective. Pot să vă spun, domnule comisar, că în Olanda uh, avem o atitudine pozitivă față de economia circulară. Suntem pozitivi uh, și uh, ne oferiți argumente, dar văd în continuare că sunt oameni care nu știu ce trebuie să facă. Deci, cum arată finanțele, cui trebuie să, se, adrese, să se adreseze aceste persoane. Și apoi, Uh, am așteptat uh, și regulamentul cu privire la fertilizatori. Uh, um, într-adevăr, s-au obținut multe, dar ieri am auzit din partea Comisiei că nu e posibil transportul dintr-un stat într-altul. Cum putem rezolva această problemă? Pentru că este foarte important în ceea ce privește fertilizatorii artificiali. Și apoi cu problema plasticului din mări. Este o firmă mare în uh, țările de jos, uh, care are mai multe vase și vasele acelea trebuie să adune deșeurile din mare cu feedback pozitiv. Cunoașteți un asemenea proiect? Se vorbește și despre China, a spus-o un coleg. Am înțeles că în China TVA-ul pentru economia circulară din 2011 este zero. Și uh, mi se pare că s-a pus punctul pe I cu asta. Nu putem să facem noi mai multe în Europa pentru că ar putea fi cu efecte pozitive. Și uh, în ceea ce privește uh, risipa alimentară, până la urmă e vorba de cum cumperi, cum te comporți acasă. Nu trebuie să arunci uh, lucrurile, poți să faci ceva cu resturile alea. Că trebuie să gândim uh, la scară mică, putem să facem atât de multe din proprie inițiativă, nu trebuie totul să fie legislație. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Delhai. Merci, Monsieur Président. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, am uh, două sugestii. Suntem deja în luna martie. În 2016 ce vom face? În ce stadiu ne găsim deja? Și apoi poate ar fi bine să existe pe internet un site pe care cetățenii să poată să-l viziteze și să înțeleagă ce se petrece pe acest șantier. Ați vorbit despre măsurile noi și cele existente. De pildă, în ce, ce privește etichetarea de mediu, avem deja acele eco-etichete și așa mai departe, să nu creăm noi norme fără să ne gândim la ce avem deja. M-aș întoarce acum la un subiect uh, aparte, menționat de colegi, lupta împotriva risipei alimentelor. Fără o definiție clară, precisă, nu vom putea să luptăm uh, împotriva acestui fenomen. Puteți să ne spuneți mai multe despre ce se întâmplă cu necesara metodologie comună în acest domeniu și apoi ați vorbit despre fluxuri, despre volume pentru, uh, și gestionarea lor în amonte. Într-adevăr, aceste lucruri trebuie să vă preocupe. Un exemplu simplu, un măr Uh, care conține o serie de toxine și care nu poate să fie consumată. Avem două posibilități. Fie nu este bună pentru uz uh, alimentar și e considerată deșeu, sau se, printr-o definiție mai amplă, marul acesta nu poate să fie consumat, dar poate să fie uh, inclus în biomasă și să producă uh, biogaz, deci nu mai este deșeu și nu mai avem risipă. Aici intrăm în discuția privitoare la ierarhizarea sau nomenclatura deșeurilor, ceea ce e o discuție foarte interesantă. În multe țări, Italia, Franța, Danemarca, se mișcă lucrurile în acest sens pe risipa alimentară, așadar pe această tematică ar fi bine să avem un schimb de bune practici între ceea ce se întâmplă între statele noastre membre și cu participarea actorilor vizați. Dincolo de inițiativele naționale, Europa continuă să aibă un rol important de jucat. Trebuie să se obțină acele obiective, dezvoltare durabilă din 2030, armonizarea regulilor și normelor europene, mă gândesc mai ales la chestiunea alimentelor și apoi, bineînțeles, validarea acestei ierarhizări a deșeurilor pe plan european. În sfârșit, o idee cu care închei. Mai mult o idee generală, având în vedere interesul manifestat de colegi și de, având în vedere importanța subiectului, mi s-ar părea nimerit ca să ne dați în scris uh, lucruri care să completeze ceea ce există deja în planul de acțiune și asta, uh, această contribuție în scris o adresați Parlamentului, Parlamentului nostru. Vă mulțumesc foarte mult! Am încheiat lista de vorbitori și atunci dau cuvântul domnului Katainen pentru răspunsuri. A few questions or comments uh, to which I really cannot provide. Da, au fost câteva întrebări cărora nu le pot oferi un răspuns și nu vreau să mă prefac că răspund. Deci, uh, dacă e nevoie de clarificări adiționale, vă rog frumos să ne spuneți și vă vom oferi un răspuns exhaustiv, dar în scris. Doamna Groset a spus că industria oțelului este foarte eficientă ca din punct de vedere energetic și este adevărat în termeni generoși. Eh, multe companii au redus consumul de energie pentru că au fost eh, eh, obligate să o facă, dar sunt în continuare diferențe mari între țări. Variază prețul energiei între statele membre Într-unele state membre, energia este puternic impozitată, ceea ce înseamnă că electricitatea este foarte scumpă și asta poate crea probleme la competitivitate. Dar principala problemă aici, la oțel, este că capacitatea Chinei este de două ori mai mare decât întreaga producție a Europei. Și asta este problema când concurăm cu chinezii. În ceea ce este economia circulară cu IMM-urile. Pentru cei interesați de acest subiect, noi am adoptat o comunicare despre acest subiect cu instrumente consolidate de apărare a comerțului. Statele membre trebuie să accepte la Consiliu modernizarea instrumentelor comerciale cât mai repede cu putință. Apoi, cum să creăm uh, un acces uh, la piață pentru IMM-uri uh, în vederea participării la economia circulară cu outlet-uri. Nu știu în ce măsură se pot crea asemenea puncte, dar în esență este vorba despre sensibilizarea consumatorilor, La nivel european, putem utiliza prerogativele de reglementare pentru a-i capacita pe consumatori cu eticheta energetică, de exemplu, să avem uh, o marjă mai amplă de manevră cu ecodesignul, pentru că atunci când consumatorii aleg anumite produse, să fie creată o nouă sursă de profit și să fie schimbată piața. Așa funcționează lucrurile. Am fost în Suedia și am uh, vorbit cu tinerii antrepre- antreprenori care produceau uh, haine de design foarte uh, interesante din fibre reciclate. Și apoi, dacă nu-ți mai place haina respectivă, poți, sau dacă se rupe, poți să o repari o, sau să o dai înapoi magazinului, cumva să o reutilizezi oricum intrând în uh, contact cu deținătorul magazinului. Și era totul foarte la modă în Suedia. Noi, ca politicieni, Întotdeauna vrem să rezolvăm toate problemele, dar noi trebuie să fim umili și să spunem că nu le putem rezolva chiar pe toate, dar putem crea un mediu mai bun în care oamenii să voteze, practic, prin fiecare alegere individuală. De aceea ecodesignul este important. Pentru IMM-urile care vor să producă ceva din materiile secundare, aici piața internă joacă un rol foarte important, avem o problemă ales cu plasticul. very much uh, circular uh, uh, internal market issue. Uh, how countries can... Și apoi, cum uh, pot țările să îmbunătățească tratarea deșeurilor, gestionarea deșeurilor? Este un obiectiv obligatoriu și sperăm ca legislatorii să-l accepte. Sunt țările care sunt în urmă și poate, dintr-un anumit motiv sau altul, nu pot avansa la fel de rapid. Pentru acestea, Comisia va cere un plan despre cum să se va atinge obiectivul. Asta ne permite să ajutăm statele membre în cauză să facă un schimb de bune practici. Pe noi ne ajută să diseminăm bunele practici din alte state ca să atingem obiectivele. Deci, dacă reușim să ne hotărâm cu privire la un pachet pentru deșeuri, Europa va deveni un loc uh, cu totul și cu totul diferit la capitolul reciclare. Și deșeuri care ajung la groapa de gunoi. De multe ori la comisie, dar și aici în Parlament, se vorbește despre faptul că trebuie să fim mai ambițioși. Nu vreau să sune politicos, vreau însă să spun că am dezvoltat chiar o alergie la formula mai ambițios. Înțeleg că e bine să fii mai ambițios, dar eu, unul, m-aș axa mai degrabă pe implementare, decizie și pragmatism pentru că e nevoie de rezultate. Pachetul de economie circulară este un bun punct de pornire, nu schimbă întreaga lume. Eu consider că este un bun punct de pornire. Avem o structură și am încercat să facem, uh, să acoperim întreg cercul și uh, la ora actuală trebuie să vedem cum putem face să ne descurcăm mai bine cu ce avem. Vreau să văd uh, rezultate cu privire la reciclare și cu privire la obiectivul de, pentru centrele de deșeuri. Vreau să văd ce facem cu piața unică pentru deșeuri și cu plasticul. Haideți să ne axăm pe obținerea unor obiective și după ce le obținem, an de an, să ridicăm ștacheta. Mm, este comprehensiv pachetul, dar nu este unul complet, lumea în jurul nostru se schimbă. Haideți să ne axăm așa mai întâi pe rezultate ferme. Și apreciez foarte tare că vreți să fim mai ambițioși dar mai întâi, haideți vă rog frumos să implementăm ceea ce s-a hotărât deja. Eficiența resurselor cu baza de date și metodologie este un subiect foarte important. Purtăm acum discuții cu Eurostat despre cum să ne dezvoltăm pe mai departe baza de date, ce să cerem statelor membre care sunt indicatorii potriviți. Acestea sunt datele principale ale problemei. Este ca și cu banda largă. Dacă vrei să creezi o nouă economie digitală, trebuie să ai acces la internet în bandă largă. La fel este și aici. Trebuie, practic, să știm câte resurse utilizăm. Asta facem noi acum în cooperare cu Eurostat. M-ați întrebat despre deșeurile din uh, industria hotelieră. dacă aceste deșeuri ajung uh, la instalațiile de tratare a deșeurilor sau uh, pur și simplu la groapa de gunoi. Deșeul acesta va fi uh, va ține de municipalitate. În industria turismului trebuie adoptate noi norme de, cu privire la deșeuri, trebuie schimbate practicile pentru a reduce deșeuri. Deci dacă sunt deșeuri, pentru că întotdeauna vor fi, bineînțeles, acestea trebuie reciclate în mare parte. Sigur că totul este cu costuri, în funcție de modelul de afaceri pe care le-ai ales. Dacă economia circulară are o dimensiune internațională, o întrebare foarte interesantă. Nu știu, n-am auzit până acum, dar, de exemplu, în China, ei, oamenii sunt foarte interesați de economia circulară, au câteva obiective în cincinalul lor. Ultima dată când am fost acolo se vorbea despre investiția în economia circulară. Vor să vadă ce face Europa și este mai bine să vedem și noi ce face China. Dar vă înțeleg prea bine că pe termen lung ar trebui să existe mai multe standarde armonizate globale investițiile private și ce fel de stimulente există. Schimbările de reglementare sunt uh, mai bune măsuri de stimulare decât uh, măsurile de impozitare. În Europeană, dacă schimbi regulamentul, uh, te, ești obligat practic să schimbi modelul de afacere. Problema cu fertilizatorii, cu îngrășămintele. Propunerea asta este deschisă. Propunem să reducem nivelul de cadmiu în mod semnificativ, pentru că vrem un uh, vrem egalitate la nivelul uh, utilizării fertilizatorilor. Nu știu dacă suntem prea ambițioși sau nu, dar uh, propunerea pe care o vom face va fi un compromis al muncii noastre la comisie. După care va fi discutate de către co-legiuitori. Și sigur că am fixat uh, și obiective pentru deșeurile colectate, vrem simbioze industriale, pentru că este fascinant să vezi cum industriile folosesc aceste fluxuri de deșeuri. Sunt companii care utilizează deșeurile primelor mari companii și va fi un viitor model de afaceri. Mă opresc aici, pentru că suntem în urmă cu timpul deja. Vă mulțumesc foarte mult pentru opiniile exprimate și pentru întrebări. Haideți să continuăm asta, pentru că este un lucru prețios pentru noi să ascultăm care sunt prioritățile pentru membrii acestei comisii. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, mulțumesc thanks vicepreședintului Katainen pentru prezența domniei sale aici și pentru răspunsurile exhaustive. Deși a fost o listă lungă de întrebări. Mulțumim și dorim să continuăm acest timp de eh, dialog și pentru viitor.